Mulțumesc. Am uh, ajuns la finalul uh, dezbaterii comune. Votul va avea loc mâine la prânz. Următoarea ședință începe mâine